Verificăm electronic. 82 al domnului Niculescu. Se deschide votul. Se închide votul. Ținut cont și de votul domnului Silvestris, se adoptă. Oleniciac. Pentru. Pentru. Ridicați mâna, vă rog. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83. Domnului Iar. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic 83 al domnului Iar. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge 83. 85. Vă rog să ridicați mâna. 85 al domnului Aylward. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86. Sikierski pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87. Freira pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88. Freira pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 89. Niculescu. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm. Verificăm 89. Verificăm electronic. să deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 90. Vă rog să ridicați mâna Halfling pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 91. Gabriel pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. 92. Freia pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 93. Gabriel pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 94 Ferreira pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 Ferreira pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 Elward pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 Silvestris pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mm Nu. 98 al domnului Iar pentru împotriva abțineri se adoptă. 99 dăncilă pentru împotriva abțineri se respinge. 101 Sikerski pentru împotriva abțineri se adoptă. 102 Silvestris pentru împotriva abțineri se adoptă. 100 Liupceva pentru împotriva abțineri se respinge. 103. Freira. Pentru împotriva abțineri. Se respinge. 104. Dorfman. Pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. 105. Niculescu. Pentru împotriva abțineri. Se respinge. 106. Sikerski. Pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 107. Freira. Pentru împotriva abțineri se respinge. 108 Niculescu pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 109 Sârbu pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 110 Freira pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 111, 111 Freira pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 112 Iar pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul la 112 al domnului Iar. Se închide votul. Se respinge. 113. Baraciu. Ridicați mâna, vă rog, pentru, împotriva, abțineri. Se respinge. 114. Alves, pentru, împotriva, abțineri. abțineri. Haideți să verificăm totuși electronic. 114. Se deschide votul. Se închide votul. 114 se adoptă. O 115 Ferreira pentru împotriva abțineri se respinge 116 de Dăncilă pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 iar pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 116, 17 Dorfman pentru împotriva abțineri se adoptă. 119 Sikirski pentru nu. 119 și 120 au fost retrase. Votăm deci 121 lui Iaric pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la considerente, rapid. A, uh, mă scuzați, 4, Aylward pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 5, Garcia Perez pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 7. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 8. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 10. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11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 suprimat. Ba nu, votăm 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că... Haideți să verificăm electronic. 18. Se deschide votul electronic. Se închide votul. Se adoptă. 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Pentru. Împotrivă. Nu votăm 19, spune domnul președinte. Votăm deci 21 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 22 pentru, împotriva, abține, se respinge. 23 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Nu? Mă scuzați, mai domnul președinte, 23 se adoptă, 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27. 29, spune domnul președinte, 29 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31 pentru,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 Haideți să verificăm electronic. 36. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. E cam ciudat că avem aici un amendament de la social social-democrații și social-democrații votează împotrivă. Haideți să verificăm electronic 38. Să deschide votul. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă. Iată alchimia politicii. 39 pentru împotriva abțineri se respinge. 42 pentru împotriva abțineri se respinge. 43 pentru împotriva abțineri se respinge. 44 pentru împotriva abțineri se respinge. 45 pentru împotriva abțineri se respinge. 47 pentru împotriva abțineri se respinge. 46 pentru împotriva abțineri se respinge. 48 pentru împotriva abțineri se respinge. 49 pentru împotriva abțineri se respinge. 50 pentru împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru împotriva abțineri se adoptă. 53. Pentru. Pe, pentru 53. Împotriva abținerii se respinge. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum Rezoluția, dragi colegi, rezoluția astfel amendată se va vota prin vot electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru, 2 împotrivă și 4 abțineri. Felicitări domnului Sikerski, domnule vicepreședintele nostru. Cum spuneam, punctul 5, raportul doamnei Reimers a fost amânat pentru luna ianuarie. Trecem mai departe, deci, la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba despre acțiuni de informare și de promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe. Allora, colleghi, punto 6 un punto molto importante. Deci, dragi colegi, punctul 6 este un punct foarte important pe ordinea de zi măsuri de promovare a produselor agricole pe piața internă și în țările terțe. O chestiune foarte importantă. Vom discuta acum o propunere din partea Comisiei Europene, o nouă politică de promovare și informare și vrem să ne asigurăm că putem să concurăm cu Statele Unite, care sunt uh, primul, uh, sunt numărul 1 uh, în lista importatorilor și exportatorilor de produse agricole. Dar, din păcate, uh, la promovare nu stăm foarte bine. Uh, vă aduceți aminte că la o ședință anterioară am uh, ascultat o prezentare a domnului Cioloș și am avut un prim schimb de opinii pe acest subiect. Și astăzi vom continua subiectul, vom continua să discutăm. Și am să dau cuvântul direct doamnei Esther Herenz Garcia. Profesor, ai cuvântul și apoi vom continua dezbaterea cu colegii. Acum aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, cred că uh, putem să începem și avem puțin mai mult timp decât luna trecută. Așadar, putem să rugăm pe domnul uh, comisar Ciolo să ne spună mai multe despre această propunere care dorește să îmbunătățească poziționarea produselor uh, agricole și agroalimentare europene pe piețe. Pe lângă o mai bună poziționare a produselor noastre, vrem și o mai bună poziție în uh, piața internă. În momentul de față, agricultorii europeni se confruntă cu tot mai multe probleme, concurează cu produse din țări terțe. Așadar, aceste măsuri sunt mai necesare ca oricând. Deci, uh, comisarul, comisia, cunosc această situație. Domnul comisar ne-a ascultat uh, cererile atunci când am dezbătut subiectul și comisia lucrează la această propunere de mai mulți ani. Aceste campanii de informare și promovare cred că sunt foarte utile în uh, această perioadă de criză în care uh, prețurile uh, scad și sunt atât epidemii, de epidemii sanitare. Dacă ne am aminte de scandalul E. coli, de exemplu, am văzut cât de important este instrumentul promovării și că trebuie să-l utilizăm într-un mod mult mai flexibil. Uh, decât am făcut-o acum un an. Regretăm doar faptul că nu am utilizat acest uh, tip de promovare a produselor noastre în cadrul PAC. Această propunere, chiar dacă poate fi îmbunătățită, a fost bine primită de sectoarele vizate, dat fiind contextul în care ne aflam. Și acum Comisia pare hotărâtă să promoveze aceste campanii de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe. Ele n-au jucat un rol prea important până acum. Comisia dorește să crească alocările de fonduri pentru aceste campanii. în loc de 61 de milioane în 2013, am avea la dispoziție 20 de milioane de euro ca buget până în 2020. Regulamentul, propunerea de regulament va face promovarea, posibilă promovarea uh, mărcilor uh, europene care nu au putut fi comercializate, nu, au putut, nu li s-a putut face publicitate um, mărcilor și originilor europene, a promovarea cărora, de fapt, este una dintre cele mai importante cerințe ale sectorului agroalimentar. Pentru că lipsa acesteia nu le-a dat ocazia să exploateze eforturile pe care le-au făcut atât Uniunea Europeană cât și sectorul acesta, sectorul agroalimentar. Și dacă ne gândim, ne dăm seama că astfel de campanii de informare și promovare ar fi în beneficiul întregului sector, oferind uh, un uh, impuls tuturor mărcilor cunoscute în Uniunea Europeană și în țările terțe. Deci avem acum o o uh, politică de promovare a mărcilor mai generoasă. Poate Comisia ar putea să ne explice astăzi cum intenționează să crească vizibilitatea um, mărcile, mărcilor și uh, originii produselor europene. Clarificarea aceasta ar fi importantă pentru colegi și pentru cei din sector. Și poate că am fi naivi să credem că legislația în materie de concurență va putea fi compensată de această propunere a Comisiei. Sigur că trebuie să rezolvăm problemele de concurență în altă manieră. Și va trebui să facem tot mai multe eforturi pentru că avem uh, deschise negocieri comerciale cu țări ca Statele Unite, Canada sau cu Mercosur. Și pentru toate procesele de negociere, o promovare importantă a imaginii europene pe piețe ar fi extrem de importantă pentru sectorul agroalimentar din Europa. Promovarea produselor europene este foarte importantă. Trebuie să informăm consumatorul care sunt caracteristicile produselor europene pentru ca el să poată să le diferențieze de produse venite din țări terțe. Sigur că nu putem să introducem preferințe, dar putem să-l informăm pe consumator cu privire la importanța uh, eforturilor producătorilor noștri, care eforturi au un impact asupra sănătății uh, oamenilor și calității și asupra calității alimentelor pe care le consumă. Deci e foarte important pentru producția europeană să facem cunoscute toate aceste trăsături de calitate, respectul mediului, uh, trăsături sanitare și așa mai departe. Și cred că centralizarea gestiunii în mâinile comisiei a rezolvat problemele de coordonare pe care le-am văzut până acum. Probleme pe care le-am văzut în trecut și care persistă în anumite state membre. Cu toate acestea, dat fiindcă 75% din fondurile noastre se orientează către acțiune pe piața externă, piața internă este defavorizată și aceasta este piața principală a produselor europene. Noi, profesioniștii, trebuie să luptăm și mai mult pe piața internă cu produsele venite din țările terțe. De aceea poate ar fi mai bine ca alocarea fondurilor să fie altfel proporționată. Cred că piața internă are un mare potențial de creștere pentru produsele noastre. Um, și piața externă are un mare potențial de creștere, dar asta nu înseamnă că trebuie să neglijăm piața internă, pentru că în momentul de față piața internă este cea care hrănește uh, cetățenii noștri și aduce fonduri întreprinderilor și producătorilor. Um, și cred că este bine să introducem dispoziții referitoare la organizarea comună a piețelor. E un sector care este pe post de lider în ceea ce privește um, comercializarea produselor noastre. Uh, putem să participăm doar în uh, companii generice de informare și promovare. Și um, asta înseamnă că pot să fie campanii în care se, să participe doar uh, producătorii care nu sunt cuprinși în uh, campanii uh, în țara lor în aceste campanii um, multi-țară, um, trebuie cuprinși cât mai mulți uh, producători, pentru că, din păcate, eforturile de coordonare ale industriei nu sunt uh, suficient de încununate de succes. Deci trebuie să încercăm să găsim o soluție aici. Propunerea elimină cofinanțarea la nivel național pentru campaniile de informare și promovare, ceea ce ridică oarecare îngrijorări în uh, sectorul producției, pentru că ar putea să ducă la o creștere a contribuțiilor lor. Vreau să întreb pe colegi ce părere au despre acest lucru și vreau să întreb și Comisia dacă nu se tem că astfel de măsuri ar putea să aducă beneficii mai ales producătorilor care au mai multe fonduri um, la dispoziția lor și care au deja rezultate economice mai bune. Deci poate că am putea să creștem finanțarea europeană pentru măsuri de promovare dacă există momente de criză agricolă, pentru a nu crea discriminare între producători în funcție de resursele pe care le au la dispoziție. În ceea ce privește măsurile de promovare în contextul crizelor agricole, vrem să întrebăm Comisia cum intenționează să îmbunătățească capacitatea de reacție la astfel de situații, astfel încât să poată reacționa mai și acționa mai eficace mai eficient, mai rapid. Pentru că vedem că în momente de criză Comisia nu pare să aibă instrumentele necesare pentru a putea reacționa rapid și eficient pentru a rezolva problemele care apar în sector. Propunerile în conformitate cu prima anexă a tratatului extind lista produselor care pot să beneficieze de campanii incluzând produse eligibile pentru sistemele europene de calitate. Și aici aș dori să știu părerea colegilor mei, dacă consideră că este necesar să se extindă și mai mult lista produselor eligibile. În ceea ce privește delegarea sarcinilor unei agenții executive, deci centralizarea acțiunilor de promovare din, de către comisie, în principiu nu mă opun acestei idei. Uh, dar nu cred că ar trebui să folosim o nouă agenție, ci să utilizăm resursele existente și agențiile existente. Cred că ar trebui să putem găsi sinergii cu instrumente care există deja în Uniunea Europeană. Și Comisia poate ar putea să clarifice care va fi finanțarea alocată acestei măsuri. Și cum se va face finanțarea? O parte din banii pentru promovare vor fi utilizați oare pentru a plăti alte cheltuieli curente ale gestiunii de către agenție și centralizarea aceasta în mâinile comisiei uh, va implica și procedură de selecție ale programelor. Și cred că administrațiile naționale ar trebui să se implice activ în selecție, pentru că ele sunt cele care vor fi responsabile de gestionarea programelor. Deci haideți să nu eliminăm statele membre care trebuie apoi să gestioneze programele. Și în cele din urmă, propunerile Comisiei vor constitui un program anual de lucru, element pozitiv, pentru că astfel propunerea aceasta beneficiază de o strategie clară și cred că trebuie să felicităm Comisia pentru această idee foarte bună de stabilirea unei platforme pentru oferirea de orientări a acestui sector în materie de publicitate. Și știm deja că am făcut eforturi uh, și progrese în ceea ce privește logourile, sloganele europene și trebuie să utilizăm uh, sinergiile cu ce, ceea ce există deja, în loc să creăm uh, noi informații care să necesite timp și energie și bani în plus pentru a ajunge la consumatori. Și în încheiere vreau să subliniez că aceasta este o propunere pozitivă. Ea poate fi îmbunătățită prin contribuția acestei comisii din ce vor spune colegii mei și abia aștept să ascult părerile lor. Bine, grație, eh, Rand Garcia. Mulțumesc foarte mult, doamnă Garcia. Sunt mai mulți colegi care s-au înscris la cuvânt și am să încep cu Jim Nicholson. Jim, mai cuvântul. Uh, thank you very much indeed. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru un raport Într-adevăr, creșterea alocărilor bugetare pentru acest domeniu este salutară. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm asupra promovării în exterior decât uh, în interior, pentru că cred că acolo există uh, șansele de creștere și acolo uh, vom avea un randament pe termen lung. Cred că acesta este domeniul unde ar trebui să ne concentrăm eforturile. Piața internațională este o arenă pe care nu ar trebui să o lăsăm altora, ci ar trebui să fim mândri uh, de produsele pe care le producem în Europa. În ceea ce privește cofinanțarea, eu salut uh, faptul că se încheie acest proces, pentru că mi se pare că e o supra-simplificare mult prea mare. Deci pentru a primi bani uh, trebuie să pui de asemenea bani. Deci un program care nu este cofinanțat va um, elimina intermediare și sper va duce la o mai bună gestionare a programului pe termen lung. Este o oportunitate pentru micii producători și cred că aici ar trebui, de asemenea, să ne concentrăm asupra micilor producători, pentru că ei vor avea acces, um, micile cooperative vor avea acces la uh, aceste instrumente care vor fi bine promovate prin canalele naționale în fiecare stat membru, dând uh, fiecărui stat membru oportunitatea de a accesa aceste granturi. M-a bucurat să aud Comisia spunând că nu vor mai fi agenții pentru a uh, gestiona aceste fonduri. Cred că este foarte bine pentru că avem suficiente agenții în momentul de față, nu mai trebuie să adăugăm uh, vreuna. Deci salut această poziție din, a domnului comisar. De asemenea, salut um, includerea produselor procesate pe lista Cred că este o evoluție pozitivă, mai ales pentru producătorii locali. Le va îmbunătăți poziția pe termen lung. Dar să fim precauți uh, și să nu ducem lucrurile prea departe, pentru că atunci măsura își va pierde eficacitatea. Întotdeauna există acest pericol în orice nou program, în orice instrument uh, nou. Um, vrem să Um, diseminăm, uh, să împrăștiem atât de mult uh, banii, încât până la urmă programul nu mai este eficace. Deci cred că ar trebui să avem grijă să rămânem într-o situație eficace. Îmi cer scuze, tocmai încerc să primesc și eu o cană de ceai, spune vorbitorul. De asemenea, I-am auzit, uh, am auzit uh, discuțiile despre um, logo-ul Made in Europe, fabricat în Europa. Ce înseamnă asta? Cât trebuie să ne întrebăm, vrem o astfel de etichetă? Pentru că dacă ne uităm la mărci, la piața internațională, da, atunci pe piața internațională poți să promovezi un produs european, dar în statele membre, pe piețele interne, eu cred că această astfel de etichetă ar merge împotriva mărcilor uh, locale existente. Dacă ne uităm la diversitatea enormă uh, a produselor de mare calitate produse în Europa, din nord până în sud, de la est la vest, e important ca această diversitate să nu fie pierdută prin um, atașarea unei etichete uh, umbrelă Made in Europe. Pentru că avem mărci unice în, în Europa. Um, dacă și înțeleg pe producătorii de carne de vită um, italieni sau scoțieni, um, de exemplu, că doresc să-și păstreze mărcile pe care le promovează deja de decenii cu mare succes. Și e important să nu uh, pierdem munca foarte importantă și um, rezultatele foarte bune ale măcilor de înaltă calitate um, în uh, diverse țări europene. Domnule președinte, aceasta ar fi poziția mea și mă bucur să pot uh, colabora cu doamna raportor încercând să elaborăm o propunere care să fie eficace și care să ajute uh, promovarea produselor noastre și să crească cota de piață a produselor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, Jim. Și acum îi dau cuvântul lui Irașe Garcia Perez. Presidente, la verdad es que la, la ponente a hecho... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna raportor a făcut o declarație foarte completă în care a răspuns la majoritatea chestiunilor esențiale din raport și aș dori să-i mulțumesc pentru acest fapt. Așa că nu prea mai avem multe de adăugat. Cred că cu toții suntem de acord de cât de important este acest regulament și avem acum această provocare de a promova produsele agricole europene. E un lucru foarte important. La început și în acest Parlament am făcut tot ce am putut să facem în ceea ce privește schemele de calitate pentru produse. Aceasta e o bucățică din puzzle care lipsea și anume să abordăm această provocare după ce negocierile asupra pacului au fost încheiate. Există aici niște elemente care sunt esențiale, cum ar fi originea, uh, vizibilitatea mărcilor, campaniile, rolul pe care joacă organizațiile de producători, toate acestea sunt fundamentale. Iar apoi, ținând cont de cele spuse de raportor în legătură cu, cu sectorul vinului, sunt de acord cu poziția pe care o are doamna raportor. Nu ar trebui să existe niciun fel de discriminare împotriva acestui sector în comparație cu alte sectoare în ceea ce privește promovarea produselor agricole europene. Mai există o întrebare unde s-ar putea să existe opinii divergente și anume posibilitatea de cofinanțare din partea statelor membre poziția Comisiei Europene elimină o asemenea posibilitate pentru a putea să eliminăm birocrația și controlele statele membre, dar eu încă am îndoiel dacă e bine sau nu e bine să renunțăm la cofinanțare. În anumite cazuri s-ar putea să fie un element pozitiv ca statele membre să participe la aceste programe de promovare. Însă, așa cum v-am spus, încă nu îmi este foarte clar, nu am o părere foarte clară, dar probabil că nu ar trebui să excludem această posibilitate încă de la început să vedem cum putem atinge obiectivele prin simplificarea administrației, însă în același timp să le lăsăm pe statele membre să participe într-un anumit fel. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că am ascultat cele spuse de doamna raportor și antevorbătorii mei și sunt de acord cu cele spuse de ei. Am doar, doar două puncte pe care vreau, vreau să le ating. Cred că e important cât de repede posibil să trimitem fondurile disponibile operatorilor de pe piață. Când se fac campanii la nivel european pentru aceste produse europene, e important ca aceste produse chiar să existe pe piață vinul european, banana europeană, așa ceva nu există ca produse europene, nu e ceva vizibil pentru consumatori. Și de aceea cred că trebuie să facem tot ce se poate astfel încât să facem publicitate pentru niște produse care într-adevăr există în supermarketuri, de exemplu, pe care consumatorii pot să le vadă. De aceea cred că ar fi mai rațional ca din fonduri europene să facem reclame acelor mărci care, de exemplu, apar în pachetul de calitate pe care l-am încheiat acum un an denumirea de origine controlată e important, există produse ecologice, există anumite desemnări europene și cred că e important să ținem cont de ele. Cred că noi, Uniunea Europeană, trebuie să poziționăm produse cu asemenea descrieri pe piața europeană. Așa că aș vrea să fie foarte clar că ne implicăm pentru produse de calitate europeană și să ținem cont de lista care există cu produsele de calitate europeană. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele. Domnule Agneu, mulțumesc pentru a folosi termenul european când promovăm produse alimentare. Așa ceva e destul de ambigu. Există aproximativ 8 sau 9 țări pe continentul european care nu fac parte din Uniunea Europeană și nu aș vrea ca banii cetățenilor din Regatul Unit să meargă spre promovarea unor produse din Belarus sau Ucraina. Există și țări din Uniunea Europeană care nu sunt în Europa. Deci e o problemă aici, așa că cred că trebuie să privim mai îndeaproape eu, acest termen Europa. Mulțumesc! Bine, mulțumim! Mulțumim tuturor colegilor, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul și atunci dăm cuvântul comisiei. Îl avem pe domnul Versteinel, nu pe Luis. Aveți cuvântul. Agnew. Vă să întreb pe domnul Agnew, care a spus că nu este de acord ca banii contribuabilor britanici să fie folosiți pentru promovarea produselor din alte țări europene. Uh, Vreau să întreb dacă este de acord uh, ca banii contribuabilor din alte țări din Uniunea Europeană să fie folosiți pentru promovarea produselor din Marea Britanie. I would be delighted if the French... M-ar bucura foarte mult dacă germanii, francezii, portughezii cu toții s-ar reuni ca să promoveze produse britanice, însă sistemul nu funcționează așa. Cred că contribuabilii din, Marea, din Regatul Unit sunt cei care au o contribuție mai mare decât majoritatea europenilor. Investesc mai mult decât primesc de la Uniunea Europeană. Va bene, grazie. La parola la Comisie. Bine, mulțumim pentru comentarii și acum are cuvântul Comisia, iar apoi vom da din nou cuvântul raportorului. Comisia. Okay. Thank you. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Voi răspunde la întrebări. O să încep cu cofinanțarea de ce se propune eliminarea cofinanțării, mai ales din partea statelor membre. Cofinanțarea era o excepție de la regula generală a pilonului 1, dacă dorim să eliminăm această. Uh, deci, se dorește eliminarea acestei excepții, se dorește în egală măsură simplificarea selectării programelor, care se face direct de către Comisie, fără să mai treacă prin intermediul statelor membre. În sistemul anterior, cofinanțarea publică putea să ajungă la 80%, um, 50% din partea Comisiei și 30% din partea statelor membre. Deci răspunderea era minimă și programele erau anulate adesea. Cofinanțarea națională a scăzut foarte mult în ultimii ani statele membre pot uh, să financeze în continuare propriile programe de promovare a propriilor produse agricole, bineînțeles, respectând regulile care se aplică ajutorului de stat. Apoi, în ceea ce vește uh, diferența între piața internă și țările terțe. Întrebarea a fost de ce sunt privilegiate acțiunile în țările terțe. Situația este diferită. Piața externă are priorități în ceea ce privește, are unele priorități. Avem nevoie de găsirea de noi piețe, trebuie să protejăm sectorul agroalimentar și să consolidăm poziția pe piața mondială. Acțiunile pentru țările terțe sunt adesea mai costisitoare. Să nu uităm că piața internă, uh, o să revin asupra acestui aspect, acolo există nevoia în continuare de a informa uh, consumatorii europeni. Et je voudrais ajouter qu'aujourd'hui... La heure actuelle. Cheltuim doar 30% pentru țările terțe. Prea puțin. Să nu uităm că în ceea ce privește piețele externe, nu se mai folosesc instrumentele de restituții la uh, export. Acest, uh, această asistență a fost desfințată. Posibilitățile de creștere, deci, sunt uh, în mod exclusiv la nivelul țărilor terțe. Până în 2050, uh, creșterea um, exporturilor agricole în cadrul a țărilor ASEAN ar putea să fie de 17 milioane pe an, un element foarte important pentru producătorii europeni dat fiind că avem pentru această politică 200 de milioane de euro, nu va pierde nicio parte. Producția va crește de ambele părți și vă reamintesc că un buget de 200 milioane, chiar și 25%, 50 de milioane de euro pentru piața internă, reprezintă mai mult decât suma alocată la ora actuală măsurilor de pe piața internă. Deci nu a fost dată uitării piața internă. Dar piața internă, așa cum ne-am dat seama, există uh, de dovadă de fluctuații. Dacă uh, promovăm un produs, are de pierdut altul, iar pe piața externă, produsele noastre au mai multe posibilități. Cum în ceea ce privește mărcile de origine. Și cum ar putea să fie acesta menționat în campania de de promovare. În cadrul regimului orizontal de promovare, cofinanțarea europeană necesită un răspuns general la nivel european. Să nu uităm că este vorba despre faptul că programele noastre de promovare reprezintă o, un element complementar pentru alte programe. Și, bineînțeles, noi și Agenția Europeană dorim să transmitem un mesaj european care să se, să se alăture altor mesaje mărcile pot rămâne vizibile uh, dacă sunt uh, mai multe și, și uh, dacă există un, un mesaj secundar, nu principal european, fiindcă este vorba despre un element pragmatic. Produsele noastre sunt adesea însoțite de mărci. promovarea produselor noastre nu deci nu pot fi folosite măcile în combinație cu mesajele europene. În ceea ce privește originea, trebuie respectate regulile pieței interne. ce privește folosirea originii, avem unele idei pentru produsele cu o identificare geografică, trebuie să fac o referire la origine. Așa cum este prezentată aceasta în uh, identificarea geografică, acest lucru este autorizat. Pe piața internă, Originea este menționată doar la nivelul mesajului secundar uh, față de mesajul general european despre care am vorbit, pe piața terță Originea poate fi menționată în mesajul principal dacă mesajul general european este pe picior de egalitate. Deci dacă vrem într-adevăr această plus valoare europeană, dacă vrem să o aducem în prim plan. În ceea ce privește selectarea programelor, care este procedura? Ați văzut în propunerea noastră că noi dorim să simplificăm lucrurile. Dorim procedura așa numitului ghișeu unic în ceea ce privește selectarea programelor la comisie. Pentru a evita cele două etape actuale, trecându-se mai întâi prin statele membre și apoi la, com- la comisie și să aibă loc o singură dată anual, nu de două ori. Gestionarea programelor trebuie să fie mai simplă. Iar gestionarea trebuie să fie partajată cu statele membre după ce se ia decizie la comisie. Deci, de fapt, după ce se poate face propunere de programe la comisie direct. În ceea ce este programele multiple, acestea ar trebui să fie gestionate în mod direct de comisie. De ce să îndepărtăm, să propunem îndepărtarea statelor membre din procedura deciziei de selectare a programelor pentru a ușura procedura pentru beneficiar și răspundem așteptărilor lor. Le oferim o procedură de selecționare mai rapidă. Experiența ne-a arătat că procedura în două etape este limitată, este redundantă și prea îndelungată. în această procedură a gestiunii directe de către comisie, propunem să se facă recurs la o agenție executivă. Și așa cum a spus și domnul Nicholson, nu vom crea o agenție specială aici, ci vom folosi una dintre agențiile existente. Ceea ce ne permite să avem o gestionare directă pentru programele multiple, așa cum s-a spus, uh, pentru asistența tehnică și așa mai departe. Vorba de persoane care pot uh, derula programe de promovare mult mai bine decât funcționarii de la Comisie. Odată ce cheltuielile vor fi crescut, fiindcă propunem 200 de milioane, Comisia va avea nevoie de mai mult personal pentru a gestiona promovarea, politica de promovare. După o analiză a rentabilității, externalizarea gestiunii către o agenție executivă ar putea duce la economii față de situația actuală. Ceea ce permite și consolidarea experienței comisiei în ceea ce privește promovarea. Vedeți că încercăm să avem o procedură de selecție rapidă. Ați întrebat dacă va fi posibilă o reacție rapidă. Cred că această procedură asigură deja un răspuns, o reacție rapidă. Și în cadrul situațiilor de criză știți foarte bine că avem un tem- temeiul juridic care ne permite să luăm măsuri excepționale în situații de criză. Deci, putem, unde poate să intre și promovarea, bineînțeles. Mă gândesc la uh, uh, pesta aviară s-au luat măsuri de promovare, dar dat fiind că trebuia să treacă măsurile prin intermediul statelor membre, a durat uh, prea mult înainte de a putea aplica aceste măsuri și criza trecuse până să facem noi ceva. Cred că prin uh, ghișeul unic putem acționa mai rapid și în cazul situațiilor de criză. În cele din urmă, privind cofinanțarea. Cum am spus, am renunțat la confinanțare din partea statelor membre pentru a grăbi procesul de selecție. <clears throat> Comisia va hotărâ acum în mod direct care vor fi programe de promovare. Iar aici statele membre nu pot să, să să fie cofinanțatori, cofinanțatorii acestor programe și se sporește răspunderea operatorilor, fiindcă lor li se cere să cofinanțeze 50%. Până acum am, v-am spus că 80% din finanțare provenea din asistența publică, iar pe viitor numai 50% va veni din domeniul public, iar uh, restul de 50% va fi Uh, va fi oferit de beneficiar, ceea ce sporește nivelul răspunderii operatorilor. Și un element uh, important este faptul că unele state membre au uh, oferit ajutor de stat, alte state membre nu au făcut acest lucru în cadrul programelor actuale, ceea ce înseamnă că există o discriminare la nivelul operatorilor în funcție de statul membru căruia aparțin. Dorim să evităm acest lucru pe viitor, dorim un teren echitabil pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bine, grație. Adesso ridarei la parola. Bine, mulțumim. Acum dăm cuvântul din nou doamnei raportor pentru concluzii. Mulțumesc mult tuturor! Tuturor acelora care au luat cuvântul și colegilor și comisiei. Nu ați răspuns la toate întrebările noastre, însă apreciez, apreciez clarificările aduse de comisie. În legătură cu cele spuse de dumneavoastră, cofinanțarea. Cofinanțarea va fi subiectul cel mai uh, controversat, așa cum spunea și doamna Garcia Perez. Va trebui să ne mai gândim la acest aspect. Cred că Comisia are dreptate în legătură cu un aspect, și anume în ceea ce privește faptul că o parte din operatori vor avea o contribuție mai mare, vor resimți o responsabilitate mai mare în program. Însă ce nu e clar e legat de eliminarea greșelilor din acest proces și anume în selectarea programelor. Probabil că ar trebui cei să fie implicați din primele stadii ale programului. Voi discuta cu celelalte grupuri politice, astfel încât să ajungem la un consens bazându-ne pe documentul pe care urmează să îl prezint. Acest uh, procenta, procentaj de 75%. Cred că 30% din banii care merg acum spre stările terțe ar trebui să fie crescută de fapt această sumă la 75%. E o diferență mare, așa că probabil că ar trebui să negociem alocarea acestor bani. Pentru că da, l-am ascultat pe domnul Dorfman, da, promovarea internă e foarte importantă. E important să avem informații interne despre piața europeană. Însă cred că trebuie să discutăm între noi, între membrii comisiei, să vedem care procentaj ar fi cel potrivit pentru promovarea țărilor în comparație cu um, promovarea internă. Sunt de acord că promovarea în statele terțe e mult mai scumpă, așa că probabil trebuie să reanalizăm problema. Simplificarea e obiectivul numărul 1, cum au spus mulți. Însă dacă se face o dată pe an, atunci, da, birocrația va fi scăzută, spre deosebire de, de ori pe an, cum se făcea până acum. Însă neimplicarea statelor membre este riscantă. În orice caz, nu cred că vorbim de casus belli. Domnul Nicholson a spus și comisia a spus săptămâna trecută câte ceva despre acest aspect. Sunt de acord cu domnul Nicholson, nu e nevoie de niciun fel de agenție nouă, nu trebuie să mai creăm birocrație, avem suficientă. Am spus că nu vom cheltui mai mulți bani, ci ne vom concentra pe eficacitatea banilor ca aceștia să fie de folos cetățenilor europeni. În ceea ce privește gestiunea pe timp de criză, cred că am înțeles că actele delegate vor fi soluția pentru intervenție și răspuns rapid. Eu nu sunt pentru actele delegate, întotdeauna protestez când apelăm la ele. Dar poate că în acest caz Comisia are dreptate, pentru că probabil sectorul agricol nu va mai suferi atât de mult ca până acum din cauza birocrației din statele membre. Însă rămâne de văzut. Poate ne putem gândi la un alt sistem înainte să îi dăm toată puterea Comisiei prin actele delegate. Apoi doamna Garcia spunea de ce lipsește în pachetul privind calitatea. Haideți să nu uităm acest pachet privind calitatea, care avea ca obiectiv să simplifice logo-uri, mărci care existau în Uniunea Europeană, să încercăm să asigurăm o sinergie și haideți să nu depunem noi eforturi. Să nu creăm noi sloganuri, noi logo-uri, nu, ne dorim o simplificare. Nediscriminarea sectorului vinurilor sunt pentru acest fapt, dar acum vorbim de o discriminare pe care trebuie să o evităm, pentru că uh, Pur și simplu nu e corect. Vreau să-l asigur pe domnul Agneu de următoarele. Acest raport a fost făcut pentru produse europene din Uniunea Europeană. Știu că Belarus și Ucraina sunt pe continentul european, însă nu fac parte din Uniunea Europeană. Noi ne vom concentra pe acele state care fac parte din Uniunea Europeană. Toate statele membre au destule produse pe piețele lor și acestea sunt cele care trebuie să beneficieze de, um, pro, de acest pachet. Cele 28 de state ale Uniunii Europene sunt obiectivul raportului în ceea ce privește acțiunile de informare și promovare ale acestor produse. De acum vor începe reuniunile cu raportorii din umbră și cu orice membri care sunt interesați de acest dosar, chiar dacă nu sunt raportori din umbră. Cred că e important pentru noi să ținem cont de toată lumea, astfel încât să ajungem la cel mai bun consens posibil, amendamentele să fie cât mai puține, pentru că acest pachet este unul foarte interesant. Și nu ne-am dorit să îl transformăm în ceva mult prea greoi. Mulțumesc și ne vom vedea după vacanța de Crăciun, de îndată ce se termină, pentru că eu vreau să adoptăm acest document în prima lectură cât de repede posibil și cu un consens. Bine, mulțumim! Le mulțumesc tuturor colegilor. Acum trebuie să trecem mai departe la punctul 7 nu îi văd pe reprezentanții comisiei, așa că luăm o pauză de 10 minute și apoi vom discuta despre noua strategie forestier. 10 minute pauză. Bei der Bürgerschaft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

europa Bien, da, señor. Cazzo, mossa. Anche con le cuffie ci può.

Colleghi, riprendiamo i lavori. Stimați colegi, să reîncepem reuniunea. Allora, colleghi, il prossimo punto all'ordine del Următorul punct pe care îl avem pe ordinea de zi are de-a face cu comunicarea Comisiei în ceea ce privește sectorul forestier. La 20 septembrie în acest an a fost publicat. Actualizarea și strategia, de fapt strategia aceasta există încă din 1998. Comunicarea prezentă își dorește să elaboreze o nouă strategie forestieră care să se bazeze pe conceptul de gestiune durabilă a pădurilor, pe rolul multifuncțional al pădurilor și va fi inclusă de asemenea și o componentă economică și, și o componentă um, de mediu. Îl avem aici alături de noi pe șeful Departamentului pentru Schimbări Climatice, Biomasă și Silvicultură din Comisia Europeană, care ne va prezenta această nouă strategie, iar după aceea va exista o dezbatere între colegii care doresc să ia cuvântul. Domnule Hofstetter, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru faptul că avem șansa în acest an să vă prezentăm această strategie forestieră, o muncă care a fost începută într-un mod foarte intensiv acum 2 uh, ani. Așa cum spuneați, domnule președinte, totul a început cu adoptarea la 20 septembrie a documentului în comisie. Voi trece rapid prin proces, apoi mă voi concentra pe conținut și după aceea voi vorbi despre următorii pași pe care îi prevedem. Strategia forestieră, așa cum bine spuneați, e ceva ce nu e nou în sine. Totul a început încă din 1998 și acum trebuia revizuită această legislație. De ce? Pentru că lumea s-a schimbat în jurul sectorului forestier. Valoarea pădurilor și activităților forestiere acum sunt mai mult în centrul atenției. Acesta este unul dintre motivele cele mai importante pentru care am considerat că e nevoie de această strategie forestieră, pentru că o renoire a ei pentru că devenise învechită. Ce e nou? Ce credem noi, Comisia, că e interesant? Credem că e interesant să observăm faptul că această inițiativă și strategie e sprijinită de șase comisari. Nu e ceva ce ține doar de comunitățile forestiere specific, ci avem bineînțeles DG Agri care preia conducerea, dar sunt implicate și DG Mediu și DG Întreprinderi. Și apoi și DG Clima, DG Energie și acestea sunt asociate. Dorința noastră, cea mai importantă, a fost, de la bun început, să nu avem o singură părere, ci să ținem cont de toate părerile care sunt importante pentru structura pe viitor a politicii forestiere. Comunicarea e un, un text care e acompaniat de două documente de lucru. Unul dintre aceste documente de lucru are de a face cu noua strategie privind, privind sectorul forestier și apoi un plan pentru industriile bazate în sectorul forestier, subiectul celui de-al doilea document de lucru. În ceea ce privește conținutul, pentru noi foarte importantă e abordarea pe care am ales-o. Vorbim despre o strategie forestieră pentru păduri și pentru sectorul forestier. Aceasta este prima schimbare minoră. Apoi, mai important, avem o abordare holistică a pădurilor și a tuturor politicilor legate de sectorul forestier. Când vorbim despre o abordare holistică, la ce ne gândim, ce credem că ar, trebui, ar fi trebuit să existe și până la urmă a și existat, următorul fapt, pădurea în centru și apoi activitățile legate de păduri, însă mai există o ramură de cercetare și inovare. În domeniul uh, forestier există industrii bazate în sistemul forestier, apoi regăsim acest um, sector forestier și în ceea ce privește schimbările climatice. Toate acestea sunt reflectate prin prezența celor șase comisari care sprijină strategia forestieră. Cum foarte pe scurt, cum este poziționată această strategie și care sunt obiectivele ei. În primul rând, dorim să ne asigurăm de faptul că uh, Acestea, pădurile, joacă un rol socioeconomic important în Uniunea Europeană. Atingem aici ocuparea, plus valoarea, servicii bazate pe ecosistem. Trebuie să urmăm politicile cheie strategice ale Uniunii Europene, avem contribuția acestui sector și în strategia 2020 și apoi și în obiectivele 2020-2050. E o strategie importantă care și-a găsit locul în toate aceste strategii europene și în politicile cheie ale Uniunii Europene. E important ceea ce se întâmplă și ca politică europeană și de asemenea oglindește foarte bine ce se întâmplă în statele membre. Silvicultura e o competență a statelor membre, dar și o competență europeană. Așa cum bine știți, am avut discuții lungi legate de subsidiaritate și alte chestiuni importante. Însă cel mai important e ca această strategie să fie înțeleasă ca fiind o legătură între ambele elemente. Ne-am dorit ca această strategie să influențeze acțiunile forestiere în domeniile de competență ale Uniunii Europene pentru a transmite mesajele corespunzătoare. Care sunt principiile? Foarte pe scurt, trei principii importante, în primul rând gestiunea durabilă a pădurilor, apoi eficiența resurselor și a treia responsabilitatea globală. voi sări peste anumite elemente legate de aceste principii, pentru că prezentarea aceasta nu e o dezbatere despre gestiunea durabilă a pădurilor. Probabil alte elemente vor mai interveni în discuție acum sau mai târziu. Ce e important e că în strategia 2020 Sistemul sectorul forestier este unul dintre obiective. Obiectivul pentru sectorul forestier sub 2020 este să ne asigurăm că toate pădurile din Uniunea Europeană sunt gestionate conform principiilor de gestiune durabilă a pădurilor. Contribuția Uniunii Europene pe acest sector e importantă și reducerea de, de, de frișărilor în Uniunea Europeană e un punct central. De aceea, strategia trebuie să-și aducă contribuția pentru a aduce un echilibru între diferitele funcții ale pădurilor, răspunderea la cereri și de asemenea și în ceea ce privește serviciile de ecosistem. Acest sector trebuie să fie unul competitiv și să își aducă contribuția la economia bazată pe produse ecologice. Există cinci um, domenii prioritare. Voi trece repede prin ele, doar ca să vă faceți o idee despre ce vorbim. În primul rând, avem capitolul legat de coordonare și comunicare. E ceva pe ce punem accentul, pentru că Considerăm și am considerat că e nevoie de mai multă informare, o comunicare mai bună, pentru că acestea ar ajuta foarte mult sectorul forestier. O altă parte importantă ar fi contribuția la uh, obiectivele societale. Despre ce vorbim când spunem asta? Pădurea dintr-o perspectivă globală, uh, sprijinarea, sprijinirea comunităților urbane și rurale, apoi schimbările climatice, protejarea pădurilor. Apoi trebuie îmbunătățită baza de cunoștințe, e un element de asemenea important. Avem nevoie de informații mai bune și actualizate și o mai bună monitorizare a pădurilor. E nevoie de mai multă cercetare și inovare. În această comunicare, cum probabil ați observat deja, nu există niciun fel de privește un nou plan de acțiune în ceea ce privește sistemul forestier, sectorul forestier, așa s-a decis și de aceea pe noi ne interesează foarte mult să avem această orientare strategică pentru fiecare dintre domeniile prioritare pe care tocmai le-am înșirat. Astfel vom putea avea posibilitatea să începem foarte repede cu munca și anume această strategie să fie pusă în aplicare. Statele membre trebuie să țină cont de principiile și obiectivele strategiei, atunci strategie noastră, atunci când implementează, pun în aplicare la nivel de state membre planurile de acțiune pe care le au în domeniul forestier. Că acestea sunt obiectivele strategiei noastre. Gestiunea durabilă a pădurilor. Acest criteriu este unul despre care aș spune că de fapt e cheia succesului strategiei noastre. Așa cum spuneam și înainte, e important că avem aceste obiective ambițioase bazate pe criterii demonstrabile care pot să fie uh, aplicate în tot ceea ce privește biomasa din uh, sectorul forestier. E important să fie stabilite criteriile și apoi vor continua discuțiile ce fel de criterii, dacă reinventăm roata, nu ar trebui, dar probabil ar trebui să actualizăm această roată. Voi trece acum la ultimele puncte, resursele. Această comisie cunoaște foarte bine situația din, de sub al doilea pilon din PAC, acolo unde există o posibilă cale de finanțare. Așteptăm cu nerăbdare regulamentul de dezvoltare rurală. Acesta a fost îmbunătățit, există acum mai mult spațiu de manevră, există mai multe posibilități, astfel încât să ajutăm pădurile să se dezvolte și activitățile forestiere. Ce nu s-a schimbat? Dacă mergem cu finanțarea și ajutorul financiar sub dezvoltarea rurală, atunci beneficiarii trebuie să demonstreze faptul că gestionează pădurile conform principiilor durabile de gestionare a pădurilor. alte resurse care le avem la dispoziție. Cum vă spuneam, există șase comisari care au semnat documentul și care participă la această strategie. Apoi există programul Life Plus, există fonduri structurale, fonduri de coeziune, Orizont 2020 cu noi posibilități pentru uh, parteneriate pe inovație la nivel european, apoi politicile de schimbare climatică și acestea sunt o posibilitate, fondurile de dezvoltare, în special Red Plus și FLECT. Un aspect care a fost foarte discutat pe timpul dezbaterilor noastre e următorul. Dezbaterile se bazau pe contribuția statelor membre, serviciile Comisiei pe de o parte, dar și părțile implicate. E foarte important pentru noi să spunem faptul că ne-am bucurat de un sprijin uh, important și inițiative importante din partea părților implicate. Cum probabil știți, avem un instrument de guvernare, există o comisie uh, pentru sectorul forestier. În comunicare discutăm despre îmbunătățirea funcționării acestei comisii, uh, din sectorul forestier, cum să devină aceasta mai eficientă și ne dorim să vedem cum putem asigura o coordonare și o coerență a politicilor legate de sectorul forestier. Apoi ne dorim să existe îmbunătățiri acolo unde e necesar la discuțiile la nivel european. Ne bucurăm că avem posibilitatea de a avea un schimb de păreri și în cadrul comisiei despre care vă vorbeam, acolo părțile implicate sunt prezente și își spun opinia, apoi există și o comisie de consiliere pentru industriile din sectorul forestier. Nu am uitat, bineînțeles, de alte domenii care ar putea fi discutate, și acoperite de strategie. Voi menționa câteva dintre acestea. Ne dorim să prevenim um, incendiile de pădure, să combatem dăunătorii și bolile și apoi ne dorim să existe o cooperare regională, transregională. Vom urma și aceste căi, vom încerca să le abordăm, de fapt, pentru că asta își doresc foarte multe dintre statele membre. Care sunt următorii pași? Am prezentat deja Consiliului, în același timp în care am prezentat strategia noastră în Parlamentul European, iar acum discutăm în grupul de lucru al Consiliului despre concluziile Consiliului această dezbatere a cunoscut un uh, progres important. Am avut niște, schimburi, niște dezbateri și schimburi de păreri foarte interesante cu statele membre. Acum avem ocazia să prezentăm să vă prezentăm și dumneavoastră această strategie la Comisia Agri. Vom vedea ce fel de decizie luați dumneavoastră și ne veți anunța în legătură cu această decizie după ce veți analiza documentul nostru în Parlamentul European. În încheiere, aș dori să spun că am și început cu munca de punere în aplicare. A existat deja o primă reuniune a Comisiei pentru sectorul forestier de fapt, vom organiza în, ă, am organizat această reuniune la începutul lunii decembrie să vedem cum să ne organizăm. Apoi am avut deja discuții importante cu părțile implicate. Ieri am fost invitați de Copa Cușeca și alții să discutăm despre strategia noastră în detaliu. Și în concluzie, v-aș atrage atenția asupra faptului că trebuie să existe și o revizuire a strategiei până în anul 2018 pentru a vedea care e progresul în punerea în aplicare a strategiei. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și așteptăm întrebările dumneavoastră. Bine, thanks a lot to Marcus Holzer. Bine, mulțumim foarte mult și acum dau cuvântul doamnei Köstinger. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, und vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc lui Marcus Holzer pentru prezentarea strategiei pe care, într-adevăr, o așteptăm de mult timp. Și cred că ar fi, este și în interesea comisiei noastre să încercăm să adoptăm raportul în această legislatură, pentru că deja uh, această strategie din anul 1998 trebuie revizuită. Cred că în Parlamentul European și în Comisia noastră suntem de acord că pădurile joacă un rol foarte important pentru ecosisteme, dar în același timp sunt și o sursă de bunăstare și de ocupare în zonele rurale. Gestionarea durabilă a pădurilor este unul dintre pilonii uh, dezvoltării rurale și de aceea trebuie să uh, stea în prim planul acestei strategii, din punctul meu de vedere. Dezvoltarea strategiei uh, în domeniul forestier este salutară și mulțumesc Comisiei și Direcției Generale Agri pentru această abordare holistică, mai ales pentru că se ia în considerare întregul lanț valoric. Strategia Uniunii Europene a fost până acum o competență a statelor membre și sunt convinsă că subsidiaritatea trebuie să fie menținută și pe viitor. De aceea, cerințele strategice ale Comisiei trebuie să fie clarificate foarte bine și priorități uh, trebuie să fie stabilite. Avem nevoie de o strategie pe termen lung, vizionară pentru întregul sector. Sunt uh, convinsă că nu va fi vorba de o strategie pur europeană, ci că va trebui să ne uităm și în afara uh, granițelor europene, pentru că comerțul cu materiale pe bază de lemn uh, este un factor foarte important și în Europa suntem cu toții foarte interesați uh, de standardele uh, în care trebuie să se desfășoare acest comerț. Și mă gândesc aici și la acordurile internaționale în acest sector. Lemnul este o resursă regenerabilă foarte importantă și el trebuie recunoscut prin această strategie. Utilizarea acestei resurse trebuie să fie în mod demonstrabil durabilă și cred că trebuie să facem eforturi încă în acest sens. Certificarea durabilității trebuie să fie întreprinsă de către statele membre. Există deja criterii de durabilitate bune și indicatori uh, care se folosesc în momentul de față. Și dezvoltarea unor noi criterii de durabilitate mm, o văd cu ochi critici dacă ne uităm la trecutul recent și la dezbaterile foarte intense referitoare la exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură, nu există un sistem uh, matur, un sistem unitar care se poate fi aplicat în toate cele 28 de state membre. De asemenea, planurile de gestiune durabilă obligatorii mi se par foarte problematice, pentru că întreprinderile sunt uh, independente și o uh, obligație impusă la nivel european ar fi pe de o parte birocratică și pe de altă parte disproporționată multe întreprinderi renunță deja um, la fonduri care sunt um, acordate în uh, dezvoltarea rurală din cauza birocrației. Cred că una Europeană ar merge prea departe dacă vrea să îi includă pe toți proprietarii de pământ. Cred că uh, o astfel de abordare mm, merge mult pe departe, este exagerată și nu ajută. Deci trebuie să poată fi, să poată rămâne aplicabile în continuare și sistemele naționale. Un alt punct controversat este acest principiu al utilizării în cascadă. Utilizarea energetică a lemnului are un efect pozitiv pentru a renunță, a, a, pentru a reduce dependența noastră de combustibil fosil. Și principiul utilizării în cascadă cred că merge un pic prea departe, pentru că eficiența utilizării resurselor poate fi îndeplinită pe piață fără intervenții directe. Și un alt punct care a fost deja menționat, acest comitet permanent uh, pentru silvicultură ar trebui să fie, să capete o importanță mai mare și cred că este foarte important să ajutăm sectorul uh, Uh, și să implicăm pe toți reprezentanții sectorului în elaborarea tuturor orientărilor și normelor, um, luând în considerare, după cum spuneam, toate verigile lanțului uh, valoric și um, păstrând, uh, după cum spuneam, abordarea globală. Mulțumesc. Mulțumesc, Elisabeth, domnul Johansson și apoi domnul Heisling. Tack så mycket för eh, presentationen av eh, eh, den nya... Mulțumesc, domnule președinte. Salut! Mulțumesc Comisiei Europene pentru prezentarea noilor noi strategii a Uniunii Europene pentru păduri și sectorul forestier, pe care o salut. Cred că problema pădurilor se leagă de foarte multe alte domenii în care Uniunea Europeană este activă și unde exercităm o anumită influență la nivel local și național. Politica zonelor rurale, de exemplu, politica industrială și, nu în ultimul rând, politica de cercetare, programul Orizont 2020. De aceea este important să încercăm într-adevăr să avem o abordare cuprinzătoare, holistică și să includem toate perspectivele posibile în um, strategia pentru păduri, ceea ce a reieșit din prezentarea Comisiei. E foarte important, în primul rând, să venim cu o nouă strategie în ceea ce privește pădurile. Pentru că s-au făcut foarte multe și s-au întâmplat foarte multe lucruri de la ultimele discuții. Există acum posibilitatea pentru um, industria, industriile forestiere să contribuie la um, durabilitatea societății și din punct de vedere energetic știu acest lucru din uh, propria experiență în sectorul forestier și știu că mm, pădurea joacă un rol important nu doar în obținerea de energie, ci poate să înlocuiască combustibilii fosili. De asemenea, este importantă și pentru um, obținerea de uh, substanțe chimice, de fibre textile utilizate în uh, industria um, îmbrăcăminții și um, de multe ori fibrele textile extrase din, uh, uh, din păduri sunt mai durabile decât bumbacul. Sunt uh, multe procese tehnologice care au avansat uh, enorm în uh, ultimii ani și cred că acest punct ar trebui să reiasă în text. Și dacă ne gândim la Suedia, de exemplu, sunt uh, diferențe foarte mari la nivel regional cu privire la pădure. Ce înseamnă gestionarea durabilă a pădurii în nordul sau în uh, centrul sau în sudul Suediei? Există, de exemplu, diferențe și cred că um, și la nivel european există diferențe. De aceea este foarte important, cum au spus colegii, să, să vedem care este um, coordonarea la nivel european, coordonarea planurilor naționale prin pădurile. Um, de exemplu, dacă ar trebui să fie impuse niște cerințe obligatorii, um, și aici eu am uh, semnele mele de întrebare în orice caz, gestionarea resurselor se face nu doar la nivel național, ci și la nivel uh, regional. Și la nivel regional, o planificare a resurselor naturale uh, este întreprinsă și de aceea coordonarea cu nivelul regional ar fi poate mai importantă și mai bună decât um, crearea unei punți direct cu proprietarii, de, uh, proprietarii individuali de pădure. Și sigur că putem să mai revenim și la alte elemente mai uh, detaliate. În orice caz, cred că este uh, un proiect bun și cred că, într-adevăr, trebuie să promovăm această strategie pentru că uh, o bună gestiune a pădurilor poate să susțină și alte strategii pentru viitor. Aștept cu nerăbdare uh, discuțiile cu colegii și elaborarea acestui text. Mulțumesc, Martin Heisling și apoi domnul Lenicek. Da. Mulțumesc în primul rând pentru faptul că se discută despre păduri și Comisia a făcut eforturi să elaboreze o strategie comună, respectiv să o adapteze pe cea veche. Însă, foarte sincer, vă spun că mi se pare că lucrurile sunt mult prea puțin concrete. Pentru că o pădure nu înseamnă doar suma mai multor copaci. Și dacă ne uităm uh, în Europa, nu doar în Suedia, vedem că există diverse tipuri de pădure și acestea trebuie abordate. Îmi cer scuze, spune vorbitorul. Și deci trebuie abordate în mod diferit. În multe țări din sudul Europei există problema faptului că multe păduri sunt distruse de incendii în fiecare an și de aceea trebuie să spunem foarte clar că trebuie să facem ceva pentru a reconstrui pădurea, deci pentru a reîmpăduri terenurile. În fiecare an, uh, uh, când discutăm despre incendii, um, bun, uh, avem discuții înfierbântate, dar nu văd o strategie pe termen lung. De asemenea, există probleme în diverse domenii în ceea ce privește concurența de exploatare, de exemplu, în anumite regiuni uh, unde exploatarea este foarte intensivă, utilizarea energetică a pădurilor, utilizarea durabilă a resurselor, da, lemnul este important, dar în multe domenii ajungem la niște limite unde trebuie să spunem conflictele de utilizare trebuie într-adevăr să fie abordate, pentru că și în Europa um, ajungem la o limită a durabilității în foarte multe domenii unde se exploatează intensiv pădurile. În regiunea mea, de exemplu, de când s-a redescoperit lemnul ca uh, posibilitate de încălzire a locuințelor, pe de o parte nu doar că a crescut prețul de trei ori, dar uh, intensitatea exploatării a crescut foarte mult și foarte repede se pot ajunge astfel la conflicte de utilizare um, cu criteriile FFA, care trebuie să fie abordate. Aceste conflicte de utilizare, deci, mi se pare că lipsesc, nu sunt abordate suficient în uh, strategie. Ce ne dorim? Un sistem de certificare pentru diverse tipuri de păduri din Europa, niște standarde um, unitare pe care să pui o ștampilă, nu cred că um, sunt uh, soluția. Cred că trebuie să definim, într-adevăr, niște criterii la nivel european și să elaborăm niște standarde unde să spunem foarte clar ce înseamnă gestionarea durabilă a pădurilor astfel încât să putem introduce criterii de protecție a acestora. Și sper că în această direcție va merge legislația, chiar dacă uh, gestionarea pădurilor este în continuare o competență națională, cred că totuși ar trebui să definim împreună în Europa criteriile de durabilitate, astfel încât să le putem aplica în mod ofensiv pe viitor. Um, dacă vrem doar să consolidăm niște instituții, trebuie să ne punem întrebarea bun și la sfârșit ce vom obține. Uh, pentru că mm, dacă instituțiile nu funcționează prea bine și vreau să le consolidez, atunci trebuie să le dau și o sarcină foarte concretă. Mm, mi se pare că sunt mult prea multe chestiuni uh, generale în strategie și mult prea puține elemente concrete. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, Martin, domnul Olenici, așa apoi domnul Agniu. Ja również przyjmuję z dużym zadowoleniem, że mamy wstęp do... Mulțumesc, domnule președinte. Salut această discuție preliminară a strategiei în contextul uh, strategiei 2020 trebuie să ne coordonăm toate acțiunile în domeniul silvicol în toate statele membre. Cred că este prematur să ne așteptăm acum ca Comisia să ne prezinte o soluție uniformă valabilă pentru toate statele membre din mai multe motive. Odată că nu există o politică silvicolă comună în statele membre, situația fiind diferită în ceea ce este gestionarea pădurilor de la un stat membru la altul. În Polonia, de pildă, coloana vertebrală a strategiei noastre o reprezintă pădurile publice de stat. În alte țări avem companii private sau uh, chiar persoane care dețin păduri. În momentul în care vorbim despre păduri și despre domeniul silvicol, este important să ne, să ne amintim că reîmpădurirea Uniunii Europene ne-a permis să, să obținem foarte multe avantaje în domeniul uh, climatic și în domeniul economic, prin crearea de noi locuri de muncă. Am creat 3 milioane, peste 3 milioane de locuri de muncă în domeniul silvicol european, ceea ce nu este lucru mărunt. În contextul strategiei 2020 trebuie să ne gândim la noi tehnologii, la noi locuri de muncă, dat fiind uh, riscurile și pericolele care uh, afectează pădurile, cum ar fi incendiile de pădure, pe care le-am enumerat mai devreme. Este important să găsim soluții noi sau noi soiuri de arbori care să fie mai uh, rezistenți la incendii sau căldură. Vă reamintesc că la pilonul 2 Există sprijin acordat măsurilor de reîmpădurire entităților private. Trebuie să ne amintim că în noua perspectivă avem nevoie de un regim de asigurare pentru păduri comun în Uniunea Europeană, la fel cum încercăm să avem uh, asigurări comune un sistem de asigurare comun pentru terenul arabil, pentru agricultură. Deci există elemente legate de mediul înconjurător, elemente sociale, dar nu numai. În afară de acestea, există elemente importante la nivel economic, fiindcă părurile reprezintă o sursă de cherestea, cherestea folosită în uh, Uniunea Europeană în cantități mari. În ceea ce privește mediul înconjurător, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, și anume că în Uniunea Europeană o mare parte a solului este folosit în scopuri agricole, dar pe viitor ar fi mai bine dacă astfel de zone ar putea fi transformate în păduri din motive socioeconomice și de mediu. Să nu uităm acest lucru, să nu uităm în egală măsură nici faptul că există zone marginalizate permanent, iar acestea ar trebui să fie folosite în mod productiv în, trecu- în viitor. Ar fi bine ca aceste, aceste terenuri să fie cultivate cu uh, păduri pe viitor, fiindcă acum solul acestor terenuri este uh, erodat se erodează. Mulțumesc, domnul Agniu. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre durabilitatea pădurilor. La mine în țară există un, uh, un soi de copac care nu mai este durabil. care este afectat uh, de o boală care a venit în Marea Britanie din Europa. Această boală va elimina acest copac în Marea Britanie va elimina frasinul în Marea Britanie. Există Există o rază de speranță. Înțeleg că folosind tehnologie modificată genetic, putem cultiva frasin care să reziste acestei, acestui dăunător. Deci dacă am folosi știința și tehnologia britanică și am reușit să ocrotim frasinul împotriva acestei boli, vreau să vă întreb dacă Comisia, sub presiunea lobby-ului ecologiștilor, ar lua măsuri pentru a interveni. Domnul Dosman și domnul Capula Santos. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e bine să vorbim despre o strategie europeană în ceea ce privește sectorul forestier. Dacă ne gândim la importanța acestui sector, mai ales pentru uh, aprovizionarea cu energie în Europa și reducerea efectelor schimbărilor climatice, dacă vorbim despre toate acestea, sectorul forestier joacă un rol foarte important iar economia forestieră trebuie să fie inclusă în dezbaterea pe care o avem și cu uh, fermierii. Nu pot să fiu în totalitate de acord cu cele spuse de doamna Heusling în ceea ce privește utilizarea. Cred că trebuie să observăm că în multe părți din Europa, mai ales în regiunile muntoase în special, există o subutilizare a pădurilor astăzi, iar acest lucru se întâmplă de mult, deja de decenii. De ce? Din cauza că nu se mai utilizează aceste păduri în ceea ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon, aceste păduri nu aduc aportul pe care ar putea să și le aducă. Pentru că dacă acestea nu sunt folosite cum trebuie, acestea elimină tot atât dioxid de carbon pe cât absorb. Este un ciclu, un astfel de schimb. Dacă ar fi folosite în scopuri energetice sau ca lemn de construcții, atunci s-ar aduce o contribuție reală în ceea ce privește scăderea emisiilor de dioxid de carbon. În regiunea mea, regiunea mea e de fapt un exemplu pozitiv. În ultimii 5-6 ani am dezvoltat o bună utilizare a lemnului pentru a asigura lemne pentru încălzire satelor, totul finanțat sub al doilea pilon al PAC pentru a, această, aceste sume din al doilea pilon sunt, au fost folosite cu succes în ultimii șapte ani, astfel încât proprietarul pădurii să se poată chiar folosi de lemnul de acolo. Dar Uniunea Europeană a pus tot timpul sub semnul întrebării această strategie pentru că și transportul este un factor. Ce am vrut să spun? Dacă ne dorim să avem o strategie, trebuie să fim foarte atenți la, com- la conținutul acestea și o mână din comisie să știe ce face cealaltă mână. Nu putem pur și simplu să scriem o hârtie și apoi când se ajunge la o autorizare, de exemplu pentru dezvoltare rurală, în ceea ce privește folosirea lemnului și în regiunile cu probleme, atunci să ne asigurăm că regiunile care își doresc să se implice să aibă o cale pentru a o face. Doamna Heusling a vorbit și despre distrugerea pădurilor prin incendii și cum poate fi aceasta evitat, evitată. Eu sunt sceptic dacă ne dorim acum să folosim bani europeni astfel încât să oferim despăgubiri după incendii. Știm care sunt problemele, sunt foarte cunoscute, incendii există foarte mult în sondul Euro- Europei, dar de multe ori vorbim de foc voluntar. Și acest lucru este cunoscut și acum să punem la dispoziție bani pe termen scurt pentru aceste cazuri, eu nu cred că protejăm astfel pădurile. Există anumite practici care există în continuare în Europa și care sunt în continuare ajutate cu bani la nivel european. Eu cred că ar trebui să ne gândim mai bine pentru că despăgubirile pentru incendii din bani europeni, în acest caz, cred că responsabilitatea ar trebui să aibă loc la acele persoane unde are loc și fenomenul. Cred că e mai bine așa. Dar dacă totuși ne dorim să acționăm așa, atunci trebuie să fim siguri că atunci când focul este intenționat să nu există despăgubiri la nivel european. Mulțumesc! Bine, grație Herbert. Adesso l'ultimo intervento. Mulțumesc. Uh, Luis Capula Santos are cuvântul în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisie pentru prezentarea făcută uh, și în același timp vreau să dau dovadă de spirit practic. Acest document este bun, coerent, bine structurat, cred că se va bucura de consens, dar mă tem că din punct de vedere practic nu prea mai, nu va avea efecte. De ce? Fiindcă ca instrument de coordonare, propunerea este de menținerea Comitetului Permanent Silvicol și uh, Comitetul Habitat uh, și grupul de experți privind Natura 2000. Deci, din punct de vedere a structurii de coordonare, se propune să se mențină status quo-ul în ceea ce privește instrumentele politice uh, Eh, sigur, nu e puțin, avem regulamentul eh, dezvoltare rurală, care este important, da, avem peste 5 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, deci la următoarea perioadă de finanțare vom avea cam aceeași sumă, este vorba de măsuri pe bază de voluntariat pentru statele membre, iar întrebarea pe care mi-o pun este dacă discutăm doar la nivel filozofic Oare într-un moment în care demarează discuția privind o posibilă strategie silvicolă pentru Europa, în acest moment statele membre își definitivează programele în ceea ce privește dezvoltarea rurală și s-ar putea să înceapă să ajungă la Bruxelles acestea. Deci este limpede că uh, o anumită parte a acestui document va fi inclus în aceste programe, dar mi se pare că vom duce mai departe aceste discuții pe structura existentă, după care vom defini instrumentele unice de aplicare la scară europeană. Este vorba de programul de dezvoltare rurală, deci întrebarea pe care o ridic este cum vom încadra această discuție pentru a fi utilă pentru a fi utilă, așa cum vreau să, vreau să întreb, uh, în ce măsură Comisia va ține cont de conținutul acestei strategii în ceea ce privește aprobarea de dezvoltare rurală care sunt discutate la ora actuală în Comisie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, stimați colegi, vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Vreau să vă reamintesc că nu ni, nu ni s-a permis să avem un raport din proprie inițiativă de la conferința președinților pe marginea acestui subiect, dat că nu s-a întâmplat acest lucru, nu vom reuși eh, să se adopte acest raport în mandatul acestui Parlament, însă vreau să mulțumesc Comisiei și uh, o să-i dau uh, cuvântul lui Marcus în încheiere uh, câteva minute. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu subcint. În primul rând, cu privire la incendiile de pădure. Încă de la începutul dezbaterii am discutat uh, acest subiect uh, care, într-adevăr, este complex. În programul pentru dezvoltare rurală, mai ales acolo, există posibilități de prevenire a incendiilor de pădure și uh, pentru acțiuni de restaurare a pădurilor. Deci nu înseamnă că aruncăm banii fără să existe o valoare pentru beneficiarii europeni. Este vorba de preîntâmpinarea incendiilor și nu numai atât, încercăm să preîntâmpinăm efectele incendiilor. O situație care, bineînțeles, dăunează biodiversității și are și alte efecte negative. deja de ceva timp am luat pe acest drum și s-a dovedit, bineînțeles, independent de constrângerile care existau la nivelul statelor membre și la nivelul serviciilor comisii, că am reușit să facem față acestei probleme. Așa cum am spus și mai devreme, în cadrul prezentării mele, am uh, identificat acest aspect ca fiind unul extrem de important, care trebuie să fie inclus în strategie. În ceea ce privește bolile și dăunătorii, în al doilea rând, s-a adresat uh, o întrebare în acest sens, ni s-a adus, la, ni s-a adus în atenție acest lucru, bineînțeles, conștienți de problema de uh, boala frasinului și urmărim uh, evoluția acestei situații s-ar putea uh, trata aceste boli, această boală și pe noi ne interesează, bineînțeles, uh, acest lucru. Am identificat această problemă nu doar pentru frasin, ci dăunătorii și bolile forestiere în general sunt un element uh, care va fi mai accentuat în cadrul acestei strategii. În măsura posibilului, bineînțeles. Apoi, în ceea ce privește dezbaterea filozofică, uh, nu este o dezbatere filozofică strategia forestieră. Poate pe alocuri nu este destul de exactă, dar uh, asta am putut obține alături de statele membre, alături de părțile implicate. Acesta este rezultatul dezbaterii noastre. Această dezbatere se derulează de 2 ani. Eu unul cred că nu există riscul ca strategia adoptată acum să, să vină prea târziu, fiindcă în faza pregătitoare, statele membre știau deja ce va urma, care erau etapele discuțiilor, deci puteau deja să, să intre în pregătirea perioadelor de dezvoltare rurală. Vă, mulțum- vă mulțumesc încă o dată că ne-ați dat ocazia să ne prezentăm strategia. Mă bucur că a reușit să facă Parlamentul European acest lucru până la finalul anului și încă o dată vă mulțumim. Mulțumim și noi, mulțumim tuturor, mulțumesc tuturor colegilor și comisiei. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Și iată, am reușit să ne respectăm uh, timpul alocat și vom putea avea cocktail după aceea. Deci avem prezentarea realizată de domnul Martin Ekvand, președintele Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante, cu privire la activitățile OCSP. O să ne prezinte biroul și activitățile sale, iar în, până acum Parlamentul nu a fost implicat în legislația privind soiurile de plante, dar acum, după cum știți, lucrurile s-au schimbat uh, și mai ales regulamentul privind uh, înmulțirea arhetipurilor de plante care includ uh, noi sarcini pentru OCSP. Iar în viitor vor avea loc și alte schimbări. nu multă lume cunoaște importanța activităților OCSP, iar Parlamentul European până acum nu a avut atât de multe contacte cu această organizație, sperăm să se schimbe lucrurile acum. În în de asta există un studiu care analizează aspectele financiare uh, ale acestor agenții autofinanțate. Iată, deci, lucruri extrem de interesante. Dorim să aflăm mai multe informații și dau cuvântul imediat domnului Martin Ekvad. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc uh, președintelui Comisiei Agri pentru invitația făcută. Așa cum ați spus, până acum nu am avut foarte multe contacte între Parlamentul European și uh, OCSP, este prima oară când iau cuvântul în fața Parlamentului European și pentru prima oară oficiul își prezintă activitățile în fața comisiei noastre de la începutul activității din 1995. Deci ne bucurăm că acum vom colabora mai îndeaproape. Înainte de tratatul de la Lisabona nu existau uh, aspecte care trebuiau să fie avute în vedere cu privire la legislație și așa mai departe. Acum avem regulamentul uh, PRM, așa cum ați spus, acesta vor um, spori sarcinile oficiului nostru, iar Parlamentul își va da un aviz privind această propunere legislativă. Avem și regulamentul uh, de înființare uh, care a fost făcut obiectul unei evaluări acum câțiva ani, iar acest regulament va face obiectul unei revizuiri juridice, unde veți fi și dumneavoastră implicați, a fi implicat și Parlamentul European. Așa cum a spus domnul președinte, a existat un studiu privind agențiile autofinanțate, un studiu foarte bun uh, care, care prezintă foarte bine situația. Este foarte interesant uh, faptul că Parlamentul European interesează uh, finanțele noastre și e foarte bine să vă putem prezenta și serviciile publice pe care le oferim noi cetățenilor. Termenul inovare reprezintă un termen cheie, după părerea mea, pentru a face față provocărilor care ne confruntăm în acest, clim, acest uh, climat economic care devine din ce în ce mai complex, mai ales uh, în uh, domeniul plantelor. Inovarea este foarte importantă pentru a reuși, la un, pentru a reuși să hrănim populația planetei în creștere. Uh, resursele sunt în scădere, populația este în creștere, iată de ce soiurile de plante trebuie să fie înmulțite. Trebuie să fie redus, uh, redusă folosirea pesticidelor uh, și există provocări în ceea ce privește durabilitatea soiurilor de plante. În cadrul dezbaterii privind uh, silvicultura s-a spus că există inovare uh, există inovare, iată speciile de, de copaci rezistente la incendiile de pădure, Sistem, sistemul, deci aplicarea sistemului a crescut pentru uh, speciile forestiere. În această prezentare o, uh, o să vă vorbesc despre faptul că Protecția sorilor de plante este crucială, iar agențiile autofinanțate sunt modul cel mai bun uh, de a aborda acest subiect, uh, fiindcă sunt uh, bine finanțate, bine gestionate și bine controlate este important ca oficiul nostru să-și, atribuie noi competențe în ceea ce privește soiurile de plante. Înțeles că am 10 minute la dispoziție și am foarte multe de spus. Pe de altă parte, însă mi s-a dat de înțeles că pot să mă întind mai mult. O să fac o trecere în vedere a acestui sistem, a agenției, o să vă dau și unele statistici, finanțe ale oficiului, noile uh, sarcini după evaluarea privind uh, regulamentul uh, PRM, uh, material reproductiv al plantelor. În primul rând, uh, acest sistem uh, a fost creat prin regulamentul uh, Consiliului fără uh, avalul Parlamentului în 1994, iar drepturile de proprietate intelectuală acordate în cadrul acestui sistem sunt valabile pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Sistemul european coexistă alături de sistemul național în 24 de state membre care au uh, Uh, protecția drepturilor intelectuale pentru sorurile de plante, iar um, solicitantul hotărăște dacă dorește protecție, să beneficieze de protecție la nivel național sau prin intermediul Uniunii Europene. Sistemul european este armonizat cu uh, legea UPOV din 1991 iar această convenție reprezintă un model pentru sistemul european. 24 dintre, dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene sunt membre a UPOV, iar Uniunea Europeană este membru de plin al UPOV ca organizație interguvernamentală. Deci aceasta este o organizație uh, tutelară în lume. Sistemul european pentru noile sol, soiuri de plante este creat uh, în mod specific pentru Uniunea Europeană. Există scutiri pentru, uh, um, pentru crescători, uh, ceea ce înseamnă că soiurile de plante pot fi folosite pentru, în scopuri de cercetare, fără să existe limite cu privire la remunerare sau alte chestiuni juridice Există și o scutire, o derogare pentru agricultură care le permite fermierilor să folosească unele soiuri protejate în exploatațiile agricole. Soiurile nu pot fi protejate prin brevete și există prevederi, Convenția privind brevetele și Directiva Europeană pentru brevete în uh, biotehnologie este o discuție privind uh, drepturile intelectuale pentru soiurile de plante și brevetele și sunt sigur că le cunoașteți foarte bine. În, în ceea ce privește uh, CPO, avem uh, în ceea ce privește oficiul nostru, avem uh, o misi, misi, declarația a misiunii noastre este aceea de a spori la inovării în soiurile de plante prin procesarea de înaltă calitate a solicitărilor de Uh, de soiuri de plante a Uniunii Europene și a drepturilor intelectuale aferente la costuri uh, acceptabile, oferind orientări de politică. Oficiul nostru există din 1995 în orașul Angers, în Franța. Președintele și vicepreședintele sunt numiți de Consiliu, iar uh, în agenție avem 25 de angajați de, provin din 12, din, de 12 naționalități. Suntem în de agențiile mai mici, avem un consiliu administrativ, o să revin la acest lucru, un uh, consiliu unde se poate face recurs asupra deciziilor uh, luate de oficiul nostru. Uh, și chiar și aceste, pentru aceste decizii există căi de recurs la Curtea Europeană de Justiție. Lucrăm de aproape cu DG Sanco de la Comisie, dar din păcate nu am colaborat cu Consiliul și cu Parlamentul European până acum. Lucrăm de aproape cu ofițerii de examinare din statele membre care ne oferă informațiile necesare înainte de a lua o decizie în ceea ce privește acordarea de protecție pentru soiurile de plante. It's composed by representatives of the... Este compusă din reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană și o uh, organizații cu rol de observator este autoritatea bugetară a biroului, care e specifică și e ceea ce ați văzut în studiu, pentru că Parlamentul European nu e implicat în luarea de decizii în ceea ce privește bugetul OCSP. Acest Consiliu decide ce fel de, uh, cu ce fel de ofițeri, cu ce fel de birouri putem uh, lucra în statele membre, ce fel de birouri pot să facă examinările tehnice, pentru că acestea trebuie să îndeplinească anumite criterii tehnice și apoi uh, Consiliul ia un deciziu, dacă, o decizie dacă sunt îndeplinite sau nu criteriile. Consiliul Administrativ verifică și protocoalele tehnice pentru a vedea dacă uh, Uh, ceea ce descris e distinct uniform și stabil. Protocoalele sunt folosite nu doar pentru sistemul pentru plante, ci și pentru sistemul agricol și vegetal atunci când se pune o cerere pentru autorizare pe piață. Suntem 47 de oameni, așa cum spuneam, nu avem o infrastructură tehnică, ne folosim de birourile din statele membre. Acestea sunt situate peste tot în Europa, de la est la vest, de la nord la sud, astfel încât să ne asigurăm că uh, există diferite condiții de mediu de care se poate ține cont atunci când se fac testele. Încă de la începutul existenței noastre am primit aproape 47.900 de cereri. Am introdus în 2010 un sistem online de introducere a cererilor. Acum primim prin acest intermediu online cam 65% dintre ele. Am acordat mai mult de 36.000 de titluri și mai mult de 21.500 dintre acestea sunt încă în vicoare. Avem de a face până acum de 1800, cu 1800 de specii diferite. Deci vorbim de multă expertiză de care avem nevoie și de care ne folosim în statele membre în aceste scopuri. Aici puteți vedea, sau probabil sunt prea, prea mic scrisul și nu puteți vedea, dar puteți vedea cererile pe sectoare. Uh, și veți vedea că de când a început activitatea acestui birou, sectorul ornamental este cel mai mare, cel pentru care primim cele mai multe cereri, aproape 60% vin din sectorul ornamental, apoi avem speciile agricole, 23-24%, apoi vegetale, 12, apoi legumele 12% și specii de fructe 6% am văzut o aproape constantă tendință de creștere în numărul de cereri pe an. Pe acest an am uh, bătut deja recordul, nu e indicat uh, în această imagine acest fapt pentru că a fost făcut înainte de a introduce noile date. Vom avea peste 3200 de cereri pentru noi uh, varietăți cel din partea companiilor europene și alte companii în ultimul an. Aici vedeți uh, care sunt cererile și din ce uh, cererile pe țară ce am primit în ultimul an. Vedeți că țările de jos sunt cele care au trimis cele mai multe cereri. Apoi avem Franța, Germania, Danemarca, și puteți vedea țările din, pe această imagine, țările. Am primit și cereri din partea țărilor care nu sunt din Uniunea Europeană, vedeți SUA, Elveția, Japonia, Austria, printre cele mai mari. Cam 20% dintre cereri vin din țări din afara Uniunii Europene, 80% vin din Uniunea Europeană. Primim, aici vedeți o imagine care vă ilustrează faptul că primim cereri din toată lumea. Foarte pe scurt, acesta este domeniul de aplicare al OCSP. Apoi s-a făcut un studiu în legătură cu finanțele. Studiul analizează cum sunt stabilite taxele biroului nostru, cum e tratat excedentul bugetar și de asemenea și descărcarea de buget. În primul rând, în sistemul nostru, comisia este cea care decide nivelul taxelor pe care aplicantul trebuie, candidații trebuie să um, aplicanții trebuie să le plătească. Ne bazăm pe o propunere a Consiliului Administrativ al biroului Așa cum vă spuneam, suntem o agenție care se autofinanțează. Credem că e o situație confortabilă pe de-o parte, pe de altă parte trebuie să ajungem la un echilibru cu scopuri contradictorii, să asigurăm continuitatea operațiilor într-adevăr, pentru aceasta trebuie să ne asigurăm că avem finanțe suficiente pentru a ne desfășura activitățile, pentru că nu putem cere Comisiei sau statelor membri bani. Dacă rămânem fără bani, trebuie să ne asigurăm că avem fonduri suficiente astfel încât să ne continuăm activitatea. În același timp nu trebuie să avem prea mulți bani. Așa că trebuie să menținem rezerva financiară la un uh, nivel rezonabil. Acest lucru e câteodată dificil și unul din motivele pentru care e dificil e pentru că este o agenție care se bazează pe cerere. Nu știm la începutul anului câte cereri vom primi, câte titluri vor fi în continuare în vigoare și de aceea nu e foarte clar uh, nu e foarte ușor să avem un buget balansat care să fie echilibrat de la an la an. Trebuie să ne axăm pe o perioadă de la 2 la 5 ani, astfel încât să avem o perspectivă pe termen mediu și lung în ceea ce privește bugetul. Aici puteți vedea taxele pe care le primim. Există o taxă pentru depunerea cererii care este plătită înainte să începem să analizăm dosarul, apoi o taxă de examinare care depinde de cultura despre care vorbim, specia despre care vorbim, Există o taxă administrativă folosită în situațiile în care există deja un raport în statele membre, putem să-l preluăm pe acesta, costă aproximativ 250 de euro, apoi există o taxă anuală care este acum de 300 de euro. Trebuie să plătiți 300 de euro pe an astfel încât titlul să fie în continuare în vigoare. Anul trecut și de la 1 ianuarie în acest an s-a uh, S-a scăzut taxa pentru aplicare, iar din 2014 și taxa anuală va fi mai mică, 250. De ce facem acest lucru? Pentru că rezerva crește și trebuie să o aducem la un nivel stabil. Aici veți vedea conturile bugetare pentru ultimii ani, am avut un surplus și în 2011 și și în 2012. Avem un buget de aproximativ 13 milioane de euro și am avut o creștere profit, dacă putem să-i spunem așa, de 1,5 milioane. De ce? Pentru că de când am scăzut din la 1 ianuarie taxele în acest an, în acest an vom avea o creștere de 0,5 milioane, iar anul viitor, când uh, taxa, anu- taxa anuală va intra în vigoare, vom avea un deficit în buget astfel încât să ne asigurăm că rezerva financiară merge în direcția cea bună. Săptămâna trecută au existat foarte mulți bani în această rezervă. În 2011 ne-am hotărât să introducem aceste măsuri astfel încât să putem să balansăm resursa financiară până în 2014. iar apoi vom ajunge din nou la un rezultat negativ de un milion pe an, astfel încât să scadă resursa financiară la un nivel corespunzător. Ce facem astfel încât să ne asigurăm că avem acest buget echilibrat? Așa cum vă spuneam, am redus taxele avem un consiliu administrativ care agrează această idee de reducere a taxelor, ne sprijină să avem aceste taxe mai scăzute, cu toate că cererile din statele membre ar putea să aibă puțin de pierdut, pentru că va fi mai ieftin să se ceară protecție la nivel comunitar decât să se depună o serie de cereri. Investim surplusul bugetar pentru că avem o politică de investiții adoptată de Consiliul, de Administ- Consiliul Administrativ. În ceea ce privește descărcarea bugetară, e unul dintre elementele pe care le-am analizat în acest studiu. Pentru această procedură, din nou, Consiliul Administrativ se opune ocupă de ea, e o autoritate independentă, aș spune, și apoi ceilalți membri care sunt desemnați de statele membre, înțeleg foarte bine sistemul, știu foarte bine cum funcționează organizația. Descărcarea de buget se bazează pe un aviz de la Curtea de Conturi. Apoi mai avem și un control la nivel intern. Dacă ținem cont de toate acestea, putem să spunem că OCSP-ul este foarte bine evaluat și controlat, mult mai bine decât orice alte uh, instituții europene. Apoi, pe scurt, ce ne așteaptă în, prin regulamentul propus? Vom avea niște registre gestionate la nivel um, la nivelul Uniunii Păi, cred că majoritatea statelor membri se vo- membre se vor bucura că vom avea această îndatorire. Apoi, pentru anumit vor exista uh, liste pentru anumite specii. Acest lucru înseamnă că înainte să fie puse pe piață anumite specii vegetale sau animale, e nevoie de o autorizație din partea statelor membre. Biroul nostru trebuie să primească astfel de cereri. Statele membre își delegă puterea spre OCSP. Probabil că trebuie să mai existe anumite discuții înainte, astfel încât să fie de acord și statele membre și Parlamentul. Uh, Apoi oferim consiliere în ceea ce privește uh, numirea varietăților. Și există și birouri de examinare. Să mai menționez faptul Următorul fapt, probabil veți fi implicați în modificarea regulamentului. Există o evaluare care s-a încheiat în 2011 o evaluare făcută de o companie contractată de comisie, concluzia acesteia a fost că sistemul funcționează bine, în linii mari, părțile implicate sunt mulțumite de el, își doresc ca acest sistem să fie menținut în forma actuală, dar totuși e nevoie de niște ajustări bine concentrate. Nu așteptăm niciun fel de inițiativă din partea Comisiei înainte de 2015, atunci când noua comisie își va intra în funcție. Câteva concluzii. După părerea mea, biroul nostru își aduce contribuția la o eficiență pentru cei care depun cereri, decât să ceară protecție în 28 de state membre, pot să meargă la un birou european unde să depună o cerere, mai puțin administrație pentru autoritățile naționale, pentru că noi ne ocupăm de teme administrative, nu tehnice. Există o colaborare strânsă cu statele membre și biroul nostru la nivel tehnic și protecția pe care o oferim vine la un preț rezonabil. Gestiunea financiară, așa cum v-am spus, este una bună. Apoi, noile sarcini. Există noi sarcini acordate agenției, avem aproape 20 de ani de experiență în colaborarea cu, statelor, cu statele membre, în armonizarea diferitelor chestiuni, regulamentul privind materialul reproductiv pentru plante va intra în vigoare, uh, ar fi fost mult mai greu să se ajungă la 28 de administrații diferite, așa că e foarte bine dacă o parte din sarcini revin OCSP. Și cu asta mi-am încheiat prezentarea. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu mare plăcere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Molto bene, grazie al președinte Ecvad. Mulțumesc, mulțumim uh, domnului președinte al Oficiului pentru Sările de Plante. Cred că este foarte important că am fost informați uh, privire la ceea ce se întâmplă în acest, uh, această agenție importantă. Nu știu dacă sunt colegi care doresc să ia cuvântul. Domnul Iar. Da, foarte pe scurt. Mulțumesc pentru această prezentare. Eu mi-am scris aici agenție, o agenție care se finanțează Uh, ea însă și-ar fi o idee foarte bună și pentru alte agenții în Europa, care, că avem destul de multe care nu se uh, finanțează ele însele, deci cred că ar fi o idee bună. Colegii de la Comisia pentru Control Bugetar se vor uh, bucura să audă acest lucru. Um, probabil că vom evalua aceste aspecte în următorul mandat și vom discuta regulamentul de bază. Știm că există niște probleme în acest domeniu. Uh, protecția soiurilor, pe de-o parte, avem nevoie de niște progrese uh, tehnice. Um, mă refer aici la ameliorare, la creșterea de noi soiuri, la uh, protecția drepturilor intelectuale. Uh, într-adevăr, nu se poate breveta niciun fel de organism viu, dar există și niște modalități de a eluda legea, anumite firme încearcă prin uh, patentarea, brevetarea unui procedeu tehnic să obțină un brevet uh, pentru un anumit soi de plante. Trebuie să fim foarte vigilenți, e vorba de chestiuni de finețe juridică aici și sigur că e foarte important uh, ca acest domeniu să nu fie monopolizat. Deci vrem să păstrăm libertatea pentru agricultori. Și toate aceste elemente se leagă între ele. Trebuie să ne asigurăm că și în agenția dumneavoastră lucrurile merg bine și că aceste principii politice pe care le avem, care nu sunt controversate, cred, în comisia noastră, și deci ca aceste principii politice să fie realizate. Și există aici tot timpul o concurență între, nu vreau să spun între bun și răi, dar mă rog, între pretențiile politice, pe de o parte, și evoluțiile realității, pe de altă parte. De aceea um, Mă bucur că am început să discutăm această dezbatere și ar fi foarte bine să continuăm această dezbatere. Cred că e nevoie. Pentru că e vorba de o agenție care este foarte importantă pentru agricultura europeană. Grazie, Peter. Jim. Mulțumesc, Peter. Jim Nicholson. Jim. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mă alătur mulțumirilor exprimate pentru această prezentare. Într-adevăr, este foarte utilă și cred că, în mare măsură, uh, sunt lucruri pe care nu le cunoșteam, nu știam uh, foarte multe despre acest oficiu. Ce m-a surprins pe mine a fost, uh, ați spus că avem mai puțin teren, teren, dar trebuie să hrănim mai mulți oameni, ceea ce este o mare provocare pentru viitorul Politici agricole comune. În acest context, nu e, vorbim doar despre elemente ca vremea, ca um, schimbările climatice, uh, cum ar fi seceta masivă din Statele Unite de anul trecut, care a dus la explozia prețurilor la cereale. Deci niciun an nu seamănă cu celălalt în agricultură, în ceea ce privește vremea și Mm, nu avem niciun fel de control asupra vremii și asupra ceea ce se întâmplă. Um, cred că e foarte bine, pentru că ne-ar fi foarte greu să ne punem cu toții de acord dacă am putea să controlăm vremea. Vreau să vă întreb, sunteți uh, mulțumiți de cooperarea cu Comisia și cu Parlamentul și cu Consiliul? Sau am putea să facem mai mult pentru că ați spus că de existanță din anii 90 și e prima dată când veniți și faceți o prezentare într-o instituție europeană. Deci oare n-ar, am putea să cooperăm cumva mai bine? Pentru că în munca dumneavoastră de creare de noi sori de plante am certificat de noi sori de plante care să fie mai rezistente la boli uh, și la alte uh, pericole. Um, Vreau să întreb dacă organismele modificate genetic se uh, includ uh, în lista noilor soiuri. Ce faceți? Cum uh, abordați această problemă? Puteți să uh, abordați uh, aceste domenii problematice, pentru că în Europa sunt dezacorduri majore cu privire la unde, în ce direcție vrem să mergem. Și din păcate, problema nu va dispărea. Va trebui să ne confruntăm cu ea pe termen lung, pentru că Europa nu poate continua să fie singurul teritoriu care nu este implicat în acest domeniu al organismelor modificate genetic. Mulțumesc, Jim. Și acum lui capul la Santos. Și apoi dau cuvântul domnului președinte F4. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc pentru această prezentare extrem de utilă pentru mine. Mă bucur că am aflat uh, care este activitatea agenției, despre care nu știam foarte multe. Acum dau seama ce rol important joacă și uh, prin simplul fapt că permite ca o decizie luată acolo se poate aplica în toate statele membre, reprezintă o excelentă activitate de simplificare pentru agenții economici, economicii. Doresc, în numele grupului meu politic, să mulțumesc invitatului nostru pentru prezentarea excelentă. Bine, grazie a tutti colleghi. La parola per le conclusioni. Bine, mulțumesc tuturor colegilor și dau cuvântul din nou Uh, președintelui Oficiului Comunitar pentru Sorile de Plante pentru a răspunde. Yes, thank you very much for those interventions. Da, mulțumesc pentru toate intervențiile. Permiteți-mi să încep cu problema OMG-urilor. Pot să spun că, din fericire, nu trebuie, nu ne confruntăm cu această problemă. pentru a decide dacă un organism modificat genetic uh, poate fi uh, cultivat și apoi comercializat, autoritățile naționale și Comisia se ocupă de aceste chestiuni. Deci pentru noi, dacă există un soi de plante care este OMG sau nu este OMG, pentru noi este o chestiune neutră. Dacă îndeplinește cerințele tehnice pentru un, noi, un nou soi, atunci putem să eliberăm un titlu. Și apoi, dacă el poate fi comercializat sau nu, acest lucru ține de competența altor autorități. Ehm, uitându-ne la contextul politic în Europa la care v-ați referit, foarte puține soiuri de plante sunt uh, eh, OMG-uri care pot fi comercializate de la începutul sistemului avem mai puțin de 100, am avut mai puțin de 100 de cereri pentru OMG-uri și mai puțin de 10 au primit uh, un, un titlu. Principalul motiv fiind că acestea nu pot fi comercializate, chiar dacă sunt protejate printr-un titlu de proprietate. Sunt mulțumit de situația în momentul de față și mă îndoiesc că oficiul nostru va trebui să se confrunte cu astfel de chestiuni pe viitor. În ceea ce privește cooperarea cu instituțiile europene, eu am spus pe scurt în prezentarea mea că avem o uh, cooperare foarte strânsă și detaliată, zilnică, cu DG Sanco la, de la Comisie, responsabil pentru sistemul uh, drepturilor de proprietate intelectuală, uh, colaborăm strâns cu UDA și pe diverse chestiuni în acest domeniu, dar uh, Parlamentul European și Consiliul nu sunt atât de implicați. Am putea să conlucrăm mai mult cu aceste instituții pe viitor. Cred că cel puțin am putea să avem un schimb de opinie între organizațiile noastre și noi uh, cu mare plăcere venim și vă oferim prezentări pe orice fel de aspect care vă interesează. Sigur că veți fi implicați atunci când va trebui să luați uh, decizii, când veți legifera aceste chestiuni pe viitor. Și cred că, deci, um, consolidarea cooperării este o evoluție pozitivă și mă bucur că vom colabora mai mult și cu Parlamentul și Consiliul pe viitor. Președintele, mulțumim, mulțumesc tuturor și acum putem să încheiem reuniunea noastră de astăzi și vreau să invit pe toată lumea să ni se alăture la cocktailul în fața um, sălii. Colegii, asistenții, toată lumea din sală este invitată pentru a ține un toast de Crăciun. Vă mulțumesc, următoarea întâlnire va avea loc în ianuarie.